suspendăm ședința. Vă mulțumesc tuturor pentru dezbaterea, uh, care a fost uh, poate mai agitată decât de obicei. Dar uh, întâlnirile de joi după amiază mai degrabă